Sunt doi co-autori, primul fiind doamna Eva Jolie. Monsieur le Président, Monsieur le Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, dragi colegi, vestea uh, cât este ea de groaznică a trecut aproape neobservat în mass media. Programul Alimentar Mondial a anunțat că trebuie să reducă cu 20% rațiile alimentare în Siria din uh, lipsă de finanțare. Dincolo de contabilitate, aceasta este consecința concretă la nivel uman, uh, consecința lipsei creditelor de plăți. Da, bugetele statelor membre și bugetul Uniunii Europene uh, Uh, sunt supuse unor presiuni mari în momentul de față. Da, cetățenii europeni uh, suferă efectele crizei uh, și ale măsurilor de austeritate impuse de guverne. Dar 9 europeni din 10 continuă să creadă că Uniunea Europeană trebuie să financeze ajutorul umanitar. Concetățenii noștri rămân solidari în ciuda crizelor. Statele membre trebuie să audă ce spun cetățenii. Trebuie să continuăm să finanțăm acțiunile noastre în zonele lumii cele mai grav afectate de mizerie și catastrofe. Republica Centrafricană, Siria, Sudan. Crizele umanitare sunt multiple. Cum se poate înțelege că Uniunea Europeană, primul finanțator la nivel mondial, privește fără să facă nimic atunci Ehm, când uh, expertiza sa în domeniul ajutorului umanitar este cunoscută pe scară largă. În ciuda aletelor parlamentarilor, bugetul european adoptat este unul, în, uh, unul limitat. Uh, trebuie să ne limităm acțiunile de solidaritate față de vecinii noștri. Acesta uh, ar fi un semnal uh, al unei Europe uh, care uh, rămâne indiferentă față de restul lumii. Solidaritatea în Europa, bineînțeles, e importantă, dar e importantă și dincolo de frontierele noastre. Nu este doar un cuvânt, este uh, însăși esența proiectului nostru comun. Nu putem să renunțăm la această solidaritate atunci când ea este cea mai necesară. Statele membre trebuie să se angajeze să adopte un buget rectificativ cât mai rapid. Statele membre trebuie să dea dovadă de curaj când partenerul nostru, Israelul, distruge uh, pentru a ena oară construcții finanțate din fondurile europene în Cisjordania, Uniunea Europeană nu mai poate să nu spună nimic trebuie uh, să ceară Israelului să se justifice. Aceste distrugeri nu pot rămâne fără consecințe. Dincolo de relațiile noastre cu Israelul, Dincolo de prezența Uniunii Europene în negocierile de pace, trebuie să condamnăm o nouă încălcare inacceptabilă a dreptului umanitar internațional. Trebuie mai ales să obligăm Israelul să ramburseze pagubele. Nu doar cele făcute pe 8 aprilie, ci și cei 30 de milioane de euro valoare a distrugerii Israelului a unor proiecte ale Uniunii Europene și ale statelor membre între 2001 și 2011. 30 de milioane de euro e o sumă. 30 de milioane de euro reprezintă suma ajutorului Uniunii Europene în decembrie anul trecut pentru a sprijini victimele uh, crizei din Siria. 30 de milioane de euro este suma de care e nevoie în fiecare săptămână pentru a ajuta pe sirieni din Siria și pe cei refugiați în țările vecine. 30 de milioane de euro este suma ajutorului umanitar european în Afganistan în 2013. Solidaritatea, responsabilitatea, fermitatea. Iată, uh, care cred eu că trebuie să fie comportamentul statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Jolie. Are cuvântul acum domnul coraportor Ana Lamasur. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Jolie tocmai a spus care sunt consecințele dramatice ale lipsei de credite de plăți în ce privește în special ajutorul alimentar și ajutorul pentru dezvoltare în țările noastre partenere. Din păcate, dacă această problemă este una urgentă și tragică în ce privește ajutorul umanitar, ei bine, problema se manifestă la toate capitolele politicilor europene. Am constatat deja, pentru prima dată, la finele lui 2012, mai precis în toamna lui 2012, o primă criză a creditelor de plăți care a dus la o execuție adoptare a bugetului european pe 2012 în deficit. Am demarat anul 2013 cu um, uh, restanțe de plăți importante și uh, în ciuda unui uh, buget deosebit de generos în aparență, cu plus 11 miliarde, chiar și anul 2013 s-a încheiat cu o lipsă de credite de plăți pentru programele angajate doar 2013 de peste 23 de miliarde de euro, așa încât astăzi, pentru toate politicile comunitare, vedem că la mijloc de an riscăm să nu mai dispunem de bani. Există marje de flexibilitate. E vorba de aproximativ 700 de milioane de euro sub plafonul prevăzut pentru 2014. Comisia pentru bugete e foarte atentă la această temă. Am avut uh, audieri comune cu comisarul Lewandowski și cu doamna comisar Georgieva, împreună cu doamna Jolie și comisia DEVE. Domnul și-au dat acordul pentru toate viramentele care sunt, transferurile care sunt posibile din punct de vedere legal. astăzi pentru a debloca situația cu ajutorul umanitar. Însă, însă, aceste viramente, aceste transferuri către uh, ajutorul de urgență dă bani din linii bugetare care, la rândul lor, nu vor mai avea fonduri disponibile până la sfârșitul anului. În mod normal, un virament înseamnă a lua bani din linii bugetare care considerăm că vor fi subutilizate în profitul acelor linii bugetare care sunt suprautilizate. Dar, de data aceasta, nu facem decât să umplem un gol creând un alt gol altundeva. Consiliul ar trebui să admită că e nevoie de un buget suplimentar și asta înainte de uh, toamna care vine. Domnul comisar Lewandowski ne va putea eventual da precizările necesare, însă trebuie să ne dăm cu toții seama că Parlamentul va fi suspendat aproximativ patru luni. Nu va putea vota un astfel de buget uh, suplimentar. Și ca atare, trebuie neapărat să lăsăm ordine în casa noastră. Uh, și atunci când Parlamentul își va încheia legislatura, trebuie să lase Uniunii Europene mijloacele de a-și finanța politicile, de a, acorda ajutorul umanitar de urgență și a, a face cele necesare. Mulțumesc, mulțumesc, spune și președinta. Acum, în numele Consiliului, îi dăm contul, domnului Curculas. Doamnă președinte, Consiliul este pe deplin conștient de problema creditelor de plată în cadrul ajutorului extern al Uniunii Europene și cunoaștem preocupările exprimate de doamna Jolie și de domnul Lamasur în numele Comisiei pentru Bugete și Comisiei de Dezvoltare. Parlamentul European, Consiliul și Comisia au mai avut ocazia de a discuta acest subiect, însă la trialogul bugetar uh, din uh, aprilie. Această reuniune ne-a permis să identificăm moduri pozitive de a face față problemelor financiare menționate de Comisia Europeană. Comisia a reușit să ofere un răspuns inițial referitor la creditele de plată, referitoare la ajutorul umanitar și la instrumentul european de democrație și drepturile omului, făcând două propuneri de transfer. Consiliul a făcut mari eforturi pentru a se asigura că ambele propuneri de transfer sunt procesate cât mai rapid. Am plăcerea de a vă informa că de la începutul săptămânii acesteia, după adoptarea la Consiliul de luni, Comisia poate transfera fondurile solicitate la liniile bugetare menționate. Dacă aceste uh, credite de plată suplimentare nu vor fi suficiente, Comisia este invitată să prezinte propuneri suplimentare pentru redesfășurarea uh, creditelor și, dacă nu va fi suficient, chiar a unui proiect de buget rectificativ. Doresc să vă asigur că Consiliul respectă pe deplin formularea și conținutul declarației comune privind creditele de plată, stabilită de cele trei instituții ale noastre în noiembrie anul trecut, în contextul concilierii pentru bugetul pe 2014. Conform acelei declarații, Consiliul va procesa rapid orice cerere de transfer de credite de plată, inclusiv între uh, rubricile din cadrul financiar. E posibil și uh, să tratăm orice proiect de buget rectificativ cât mai rapid ca să evităm lipsurile la capitolul credite de plată. În același timp, trebuie să înțelegeți că în acest moment nu sunt în măsură uh, să anticipez poziția pe care o, o va adopta Consiliul în legătură cu anumite cereri specifice de transfer. Aș vrea să vă spun câte ceva despre uh, propunerea de pachet de susținere pentru Ucraina. Consiliul este hotărât să susțină poporul ucrainian și guvernul ucrainian să contribuie la stabilizarea acestei țări și la reforme. Deci, Consiliul salută pachetul de reforme cuprinzător prezentat de Comisie și dorește să se asigure că acesta este implementat. Știm că astfel se vor crea presiuni suplimentare asupra creditelor de plată la bugetul european anul acesta. Trilogul bugetar din 2 aprilie a fost o șansă pentru ca cele trei instituții ale noastre să aibă un schimb de opinii și pe această temă. Comisia a prevăzut un prim set de măsuri, iar Consiliul a promis că va reacționa rapid. Doamnă președinte, stimați deputați, aș dori în încheiere să vă amintesc că Comisia are puterea de inițiativă. Așadar, Comisia trebuie să prezinte orice fel de propuneri de uh, transferuri bugetare sau de uh, proiecte de buget rectificativ. Consiliul are angajamentul de a examina rapid orice fel de astfel de propunere și să uh, facă transferurile cât de rapid posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, domnul comisar Lewandowski. Dent. Mulțumesc! Doamna președinte, stimați deputați, da, într-adevăr, gestionarea bugetelor atât la nivel național cât și la nivel european este un, o gestiune de criză. Așa e viața. Și acest lucru se datorează bugetelor insuficiente și nivelului plăților uh, uh, insuficient față de nevoile de plăți uh, pentru perioada 2012-2013 și acum 2014. Deci ne-am obișnuit cu abordare în doi pași. Un buget de punere în aplicare și apoi un buget rectificativ pe baza unor uh, date concrete, pentru că și în perioade de, de austeritate trebuie să ne plătim facturile, în orice familie trebuie să-și plătească electricitatea, gazul și așa mai departe. Nivelul plăților uh, este cu 9 miliarde mai scăzut decât cel de anul trecut. Deci uh, ne putem aștepta uh, să nu fie suficient bugetul nu doar uh, pentru obligațiile externe ale Uniunii Europene. Vom avea peste 20 de miliarde facturi neplătite pentru coeziune de anul trecut și asta ne dă dureri de cap în uh, punerea în aplicare a bugetului 2014. Dar, bineînțeles, pentru a reacționa la scrisoarea și întrebările orale ale doamnei Jolie, și um, a domnului Lamasur trebuie într-adevăr să reacționăm în domeniul uh, programelor de ajutoare externe și folosind instrumentele conform regulamentului financiar, conform tratatului și asta s-a anunțat în declarația comună privind creditele de plăți. Citez. Nivelul global al plăților va fi gestionat prin folosirea marjei globale pentru plăți, dacă, dar, și Comisia poate să facă recurs uh, la instrumentul de flexibilitate din regulamentul uh, CFM. Comisia trebuie să propună măsuri uh, de corectare folosind toate instrumentele din, cadrul, din noul cadru financiar multianual. Asta era în 2013. În 2013 deja am mobilizat 54% în plus pentru ajutorul umanitar. Și acum repetăm acest exercițiu, uh, nevoile sunt și mai dramatice. Care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție? Mai întâi, monitorizarea, dar <laughs> monitorizarea nu se poate face decât un diagnostic al lipselor. În al doilea rând, măsurile de precauție și um, folosim aceste măsuri, de exemplu, două tranșe pentru ajutorul umanitar, reducem prefinanțarea pentru, instrumente, pentru organizațiile internaționale și așa mai departe. Al treilea instrument pe care îl avem la dispoziție sunt transferurile. Și două au deja loc, unul pentru așa numita finanțare punct, eh, punte și altul uh, pentru instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Da, Astfel uh, exploatăm profilul plăților pe anumite linii bugetare, uh, necesită plăți mai târziu în an, dar trebuie și să împrumutăm bani uh, pentru a prevedea sume pentru acestea, pentru a le putea compensa la sfârșitul anului. Alt instrument este rezerva pentru ajutorul de urgență, dacă nu sunt alte posibilități. Și apoi mai târziu, în timpul anului, se poate face un transfer global, o realocare a ajutoarelor uh, pentru a doua parte a anului. În fine, bugetul rectificativ. Mai târziu, în anul acesta, dar probabil nu va fi suficient. Bugetele nu sunt suficiente. Uh, deci nici uh, instrumentul de flexibilitate. Aceasta este realitatea bugetelor dar uh, sunt de acord cu întrebările orale. Uh, ajutorul umanitar poate uh, salva vieți și de aceea trebuie să exploatăm toate uh, posibilitățile. În ceea ce privește Ucraina, într-adevăr, uh, prevedem uh, sume Uh, suplimentare care nu făceau parte din bugetul uh, legătură care s-a căzut de acord pentru perioada 2014-2020. Din cele 11 miliarde, 1,4 miliarde sunt granturi, restul sunt credite. Um, o parte uh, garantată de bugetul european. Deci, acum trebuie să, eu cred că trebuie să reacționăm având în vedere evenimentele dramatice din estul Ucrainei. Mulțumesc!

Comisara Gheorgheva a cerut 400 de milioane de euro. E clar că este necesar să se găsească noi fonduri pentru alte intervenții externe. Și trebuie ca uh, Comisia să ceară noi fonduri chiar acum. Mulțumesc, domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Costul intervențiilor indică gravitatea problemei care face obiectul uh, dezbaterii actuale. Crizele cărora trebuie să le facem față uh, surprind prin durată și prin amploare. De exemplu, Republica Centrafricană sau Sudanul de Sud sau Siria uh, Uh, toate sunt crize care fac uh, necesară uh, fac necesare mai multe fonduri din partea Uniunii pentru a rezolva crizele. Dar contribuțiile noastre sunt destul de mm, modeste. 50 de milioane până în iunie, 150 de milioane până la sfârșitul anului sunt sumele suplimentare de care acțiunea noastră umanitară va avea nevoie. Parlamentul e gata, sunt sigur, să-și asume responsabilitățile. Uh, la, ehm, așa cum a făcut-o Comisia pentru Bugete a Parlamentului pentru prima tranșă. Sper că vom putea depăși reticențele și încetinirea statelor membre care încă se opun punerii la dispoziție celor 400 de milioane de euro pentru a face față unei situații excepționale. Redusă, redus de multe ori la a nu putea acționa atunci când apar drame, trebuie să explicăm victimelor acestor catastrofe că de, din cauza unor conflicte bugetare eh, suntem eh, spectatori ale unor eh, situații dramatice. Sumele complementare sunt absolut justificate pentru a putea acționa în domeniul umanitar. Trebuie Uh, nu putem să facem atâtea eforturi pentru a ajunge la un simplu transfer de credite pentru acțiunea umanitară, dar uh, lăsând la o parte alte instrumente uh, pentru solidaritatea internațională care deja este subfinanțată. Nu putem să luăm de aici pentru a da colea. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Butikofer. Doamnă președinte, domnule comisar Lewandowski, dragi colegi, dragi colegi, sunt foarte recunoscător să mă aflu aici în calitate de raportor uh, al Comisiei Externe la Instrumentul pentru Stabilitate și Pace. Problema care este discutată aici în legătură cu ajutorul umanitar există în aceeași măsură și în domeniul de care mă ocup eu E vorba de sume mai mici, dar e vorba de sume elementare. Lipsesc 58 de milioane de euro până la sfârșitul anului. Sunt proiecte expuse la risc de neîndeplinire în nouă state, Ucraina, Irak, Gaza, Siria, Iran, Sierra Leone, Sudan, Sudanul de Sud și, Africa, și Republica Centrafricană. E vorba de un proiect central al Uniunii Europene, e vorba de o competență cheie a Uniunii Europene și anume uh, prevenirea conflictelor și uh, lucrul după conflictele civile. Ne facem de râs dacă nu suntem în stare să găsim fondurile necesare pentru aceste proiecte. Și vreau să subliniez expres că aici nu e vorba de o concurență cu mijloacele umanitare în mod explicit, nu este vorba de o concurență, deși se poate spune că um, ajutorul umanitar va avea nevoie și de mai multe fonduri dacă nu se face suficientă prevenție. Baronasa Ashton a vorbit despre acest lucru în mai multe rânduri și vreau să vă rog, domnule comisar Lewandowski, să inițiați un transfer și pentru instrument, instrumentul de stabilitate și pace, așa cum ați propus să o faceți pentru ajutorul umanitar. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Butikofer. Doamna Sousa. Comisarul Van... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisarul Lewandowski tocmai ne-a spus că penuria de resurse bugetare ale Uniunii Europene și a statelor membre e un fapt de neocolit. Aș dori să spun că în politică nu sunt astfel de fapte inconturnabile, ci există decizii, alegeri și Parlamentul și Consiliul au luat o seamă de decizii în termen bugetar care, iată, se dovedesc acum dezastruoase, în special în ce privește ajutorul umanitar. Mi-ar fi plăcut ca unii dintre colegi să se pună în locul cuiva care ne ascultă și care să aibă realmente nevoie de acest ajutor umanitar. Și aș vrea să spun că ajutorul umanitar E un buget redus la minim. Dacă e să analizăm măsurile ce țin de securitate. Apoi, Agenția pentru Bugete a venit din partea unei agenții, uh, agenției ONU pentru refugiați, explicându-ne cât de catastrofală este situația acestora. Trebuie luate măsuri urgente la nivel tuturor celor trei instituții europene. Ori astfel de măsuri și decizii sunt mereu amânate. Dacă politica noastră externă ar fi fost uh, întrucâtva diferită, poate că nu ne-am fi confruntat cu aceste dificultăți imense. Vă mulțumesc, domnul Cortes Rastracum. acum. Eh, aquí hemos venido a hablar de la falta de cinto... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se spune că lipsesc 150 de milioane de euro, dar trebuie să denunțăm un lucru. În ultimele luni am spus unor milioane de persoane să ne scuze că nu avem mijloace, nu avem pentru ei apă, medicamente, un acoperiș sau, în general, ajutor umanitar. Și putem arăta cu degetul pe cei care au obligat Uniunea Europeană să-și ceară astfel scuze pentru lipsa ei de intervenție umanitară. E vorba de Consiliul European, reprezentanții cei 28 de state membre din Consiliul European. Parlamentul European nu poate să accepte să continuăm să semnăm cecuri în alb. În pentru Haiti și pentru alte țări din lume. De fiecare dată când noi nu avem bani, oamenii mor. Lipsesc 150 de milioane de euro, dar uh, avem uh, uh, la negativ 450 de milioane de euro. Continuăm să, să ne jucăm cu viața victimelor războaielor, foamete și așa mai departe. Nu putem accepta asta. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Cashman doamnă președintă încă ne confruntăm cu o situație dificilă în uniunea europeană dar nu refugiații trebuie să poarte în cârcă problemele noastre. acest instrument trebuie finanțat. situația e de așa natură că dacă mâine apare o criză, nu suntem în măsură să intervenim, să oferim asistență. Cum putem fi serioși despre valorile noastre fondatoare dacă primele tăieri pe care le facem, o facem într-adevăr față de cei care au nevoie cel mai mult de acest ajutor? Vorbim de 28 de state membre care iată ce semnal trimit uh, lumii întregi nu ne respectăm angajamentele nici în Siria și nici uh, în special uh, vecinilor sirieni care primesc refugiații sirieni. E indispensabil să protejăm drepturile celor vulnerabili, minorităților, promovând activiștii pentru drepturile omului. Nu e momentul să retragem toată susținerea noastră, ci din potrivă. Uh, după 15 ani în, acest, în acest Parlament vorbesc pentru ultima oară prezentându-i pe cei care m-au ales și am fost privilegiat să mă ridic în picioare pentru cei ale căror drepturi sunt ignorate și încălcate. Această Europa trebuie apărată în continuare pentru că la rădăcinile ei se află principiile de egalitate, dreptate și drepturile omului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune președinta, și îți mulțumim pentru toți acești ani alături de noi. Acum, nu a solicitat nimeni cuvântul în procedura Catch the Eye, așa încât l-aș ruga pe domnul comisar Lewandowski să ia cuvântul în încheiere. Madame. Încă o dată, pe scurt, doamnă președinte, ne confruntăm cu lipsuri la buget, după cum bine știți. 2014 Va fi un an greu de gestionat, pentru că avem cu 9 miliarde mai puțin decât uh, bugetul din exercițiul financiar 2013. Nevoile în domeniul ajutorului umanitar, dar și al gestionării crizelor, sunt bine identificate. Sigur că aici e vorba de milioane, nu de miliarde, și aceasta este și promisiunea pe care vă fac. Vom explora toate instrumentele și modalitățile disponibile, toată creativitatea, transferul, transferul interne pentru a reacționa. Dar pot să vă spun că fără bani noi nu va fi posibil să se plătească toate facturile eligibile, interne și externe, și să um, respectăm credibilitatea Uniunii Europene în domeniul gestiunii crizelor și al ajutorului umanitar, adică acțiuni de salvare de vieți. Uh, Vă promit însă să facem tot ce putem, dar fără bani noi, care sperăm să vină după noul mandat al Parlamentului, nu vom putea să facem prea mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, în numele Consiliului, domnul ministru Curculas. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul consideră că este important să răspundem nevoilor bugetare ale Uniunii Europene, mai ales în domeniul ajutorului umanitar. Ne-am angajat să sprijinim această politică importantă conform uh, titlului 4 din cadrul financiar multianual. Comisia, așa cum a spus domnul comisar, trebuie să monitorizeze bugetul în cadrul uh, creditelor de plăți uh, aprobate de autoritatea bugetară și să poată folosi toate posibilitățile de realocare dacă e necesar. Pot să vă asigur că pentru a acoperi nevoi suplimentare justificate și urgente, Consiliul este gata să studieze toate posibilitățile disponibile dacă Comisia ne propune să le folosim. Altfel spus, angajamentele și creditele de plăți din bugetul anual pentru 2014 adoptat în noiembrie 2013 de Parlament și Consiliu trebuie să fie cadrul care să ghideze Comisia în acțiunea sa. În același timp, Conform liniilor directoare adoptate de Consiliul Ecofin pe 18 februarie anul acesta, Consiliul așteaptă din partea Comisiei să aibă o abordare prudentă în momentul în care pune în aplicare bugetul UE pentru 2014. Dacă apar nevoi neprevăzute adiționale care nu pot fi acoperite prin transferuri interne și prin mijloacele disponibile, Comisia poate prezenta un buget rectificativ ambelor părți ale autorității bugetare. Și cum s-a spus, Consiliul s-a angajat să examineze orice, orice buget rectificativ uh, cât de rapid. Într-o astfel de situație, Consiliul va analiza uh, lipsa de credite de plăți identificată de comisie în bugetul 2014 în toate programele, inclusiv pentru ajutorul extern. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru Curculas. Acum, dragi colegi, permiteți-mi să spun câteva cuvinte în greacă. Pentru că va mai dura ceva până când altcineva să conducă lucrările Parlamentului în limba greacă. Ca și în cazul colegului Martinez Martinez, și eu conduc pentru ultima dată ședința plenară. și faptul că o fac în cadrul președinției elene este un lucru important pentru mine. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru excelenta cooperare. Cu toții trebuie să fim mândri de faptul că am fost în Parlamentul European în acest mandat foarte dificil și ca în calitate de deputat grec, doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră concret, pentru solidaritatea exprimată de Parlamentul European față de Grecia și de alte state membre care s-au confruntat cu dificultăți deosebite în această perioadă. Și, așa cum a spus colegul meu, vicepreședintele Martinez Martinez, care a prezidat ședința înaintea mea, noi părăsim Parlamentul European, dar asta nu înseamnă că nu vom mai lucra în slujba Europei. Din potrivă, vom fi în linia întâi. Vă mulțumesc și vă informez că acum facem o pauză până la ora 18, când vor începe voturile.